I hereby declare uh, the meeting. Declar deschisă ședința Comisiei pentru Buget. În cele din urmă, mai întâi adoptarea ordinei de zi. Dacă nu aveți obiecții, s-a adoptat ordinea de zi. Anunțurile președintelui la punctul 2. Mai întâi vă spun că l-am așteptat pe domnul Vioti, raportorul. Iată de ce am întârziat. Uite, a ajuns! anunț în legătură cu deciziile coordonatorilor de pe 29 august sunt incluse în dosierele de ședință, le găsiți acolo și dacă nu aveți obiecții, se consideră și ele adoptate. Apoi trecem la principalul subiect, bugetul general al Uniunii Europene. Domnul Rubic a cerut să fie primul pentru că trebuie să plece în 10-15 minute, așa că îi dau cuvântul domnului Rubic pentru alte secțiuni. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, ieri am avut dezbaterea cu Consiliul în plenară. Eu cred că pentru noi este foarte clar că avem nevoie de o strategie astfel încât uh, Comisia să poată funcționa în continuare și, mm, evident, și la celelalte secțiuni și dat fiind faptul că sunt responsabil de acestea, ideea era să re um, punem um, pe tapet um, reducerile care au fost operate de Consiliu pentru liniile bugetare care nu au fost uh, refăcute de către celelalte comisii. Au, um, acolo am operat eu această majorare și mm, <clears throat> este vorba aici doar de supraveghere de oficiu pentru protecția datelor, pentru că acolo creșterea a fost mai semnificativă cu 16% și acolo, evident, și în cursul negocierilor putem ajunge la un rezultat. Cu Consiliul avem un fel de înțelegere, de aceea nu am operat modificări, altfel stau lucrurile la Curtea de Justiție Aici problema este că datorită articolului 50 și a Brexitului, Curtea de Justiție va avea multă treabă și pentru toate divergențele care decurg din tratatul de la Lisabona, competent este curtea competent este Curtea de Justiție și de aceea susținem amendamentele jurii de majorare pe linia bugetară 1200 unde sunt salariile, 2100 e softul. E vorba de un total de 3 milioane deasupra valorii actuale și în total ar fi vorba de 16 posturi suplimentare pentru Curtea de Justiție. În ceea ce privește Curtea de Conturi și aici este vorba de uh, <clears throat> reinstalarea sumelor dinainte de reducerile Consiliului, în pe alocuri chiar peste propunerea inițială a Comisiei. În total 490 de euro la Comitetul Regiunilor și aici am uh, reinstaurat uh, sumele inițiale înainte de reducerile Consiliului și am susținut și propunerea socialiștilor și altor grupuri și aici 737 de mii de euro în plus la ombudsman nu s-au făcut reduceri, la oficiul de protecție a datelor, aici suntem de acord cu o reducere de 100 de mii și nu am solicitat, nu am susținut amendamentele care vizau reinstaurarea sumelor dinainte propuse de comisie. Există amendamente pe care le susțin uh, că este vorba de reinstalarea sumelor dinainte de reducerile Consiliului și 5 uh, posturi suplimentare. afectă uh, propusese 2 milioane peste proiectul de buget al Comisiei. Cred că aici uh, putem avea o bună bază de plecare pentru negocierile cu Consiliul. Pentru în Parlamentul European știm că întotdeauna că există și anumite ajustări neutrale din punct de vedere bugetar pe anumite linii bugetare, precum introducerea uh, dispersarilor de apă pentru reducerea plasticului Vă mai pot spune că în ceea ce privește personalul, realizarea reducerii de 5% din schema de personal a fost efectuată. Aici avem și confirmarea Curții de Conturi. De către Consiliu nu este neapărat acceptat acest lucru. Vom vedea în negocieri în ce măsură va mai pune sub semnul întrebării aceste reduceri care au fost confirmate de Curtea de Conturi. Și apoi mai avem și actualizări pe diferite linii bugetare. Apoi mai sunt modificări de ordin tehnic dorite de grupurile politice. Aici susținem solicitarea ALDE cu 3,5 milioane peste proiectul Comisiei Aici sunt viz- vizate linii bugetare care n-ar trebui reduse datorită Brexitului și de aceea susțin această solicitare. Apoi, o modificare care vizează transformarea unui număr de 46 de posturi din AST în AD. Am operat această modificare, este neutral din punct de vedere bugetar, apoi 32 eh, de posturi care revin înapoi la noi eh, după ce fuseseră eh, transferate administrației. Acum grupurile politice vor să se asigure că aceste posturi revin înapoi grupurilor politice la începutul lui 2019, așa cum a fost uh, convenția. Am, am susținut și acest amendament. Pentru cei care nu sunt foarte implicați în această dezbatere, în cazul acestor posturi, e vorba despre posturi care se adaugă, posturi care se reduc și, evident, atât administrația cât și grupurile politice au într-o oarecare măsură dreptate și pentru raportor nu este ușor să pună cap la cap aceste interese. Poate că pentru noi ar fi fost important să ne gândim și uh, la sporul pentru secretariat, astfel încât să-i putem include aici și pe asistenții noștri. Eu cred că cu posturile din schema de personal ar trebui să avem o abordare prudentă, să ne asigurăm că toată lumea poate lucra bine, dar uh, să știm și că putem asigura o salarizare corespunzătoare pentru staful nostru. Mulțumesc, domnule Rubic. We'll now take a round of uh, shadows. Acum o să luăm <clears throat> raportul din umbră de la alte secțiuni și o să vă rog să vă concentrați pe celelalte secțiuni, exclusiv din cauza limitelor de timp pe care le avem. Doamna Gardia Zaval. Thank you. Other sections you mean... Mulțumesc. Mulțumesc. Alte secțiuni, vreți să spuneți inclusiv Parlamentul. Porque eh, el señor Rubic Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succintă pentru că domnul Rubic a explicat deja uh, poziția sa ca raportor și poziția mea ca reprezentant al grupului socialist este asemănătoare. Avem totuși trei divergențe. În primul rând, CESE. Aici am prezentat câteva amendamente în plus pentru a crește câteva linii pe care raportorul nu le-a considerat oportune. În al doilea rând, ombudsmanul. Am susținut cererea de a suplimenta posturile cu încă două persoane, având în vedere creșterea sarcinii de lucru din ultimii ani și nu suntem de acord, în al treilea rând, cu reducerea bugetară de la Autoritatea pentru Protecția Datelor, pentru că mi se pare că uh, au nevoie acolo de acești bani. În ce privește Parlamentul, am depus două amendamente care au de-a face cu hărțuirea sexuală Credem că Parlamentul a început niște lucrări pentru a avea instrumente și personalul necesar pentru a lupta împotriva hărțuirii sexuale, dar nu este suficient, după părerea noastră, și că trebuie mai multe eforturi, de aceea am depus două amendamente aici pe care le considerăm necesare și firește sperăm că <clears throat> la vot uh, le veți putea sprijini. Mulțumesc! Muchas gracias. Uh, for ECR. Mulțumim de la ECR. Gelman. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să fiu foarte succint. În primul rând, aș dori să le mulțumesc coraportorilor pentru activitatea amplă pe care au desfășurat-o și care este absolut bună. Faptul că noi, ca ECR, avem în parte și în principiu alte, altă părere, este logic, dar cu acestea fiind spuse, mă opresc aici. Uh, for ALDE, it's... Mulțumesc pentru ALDE, domnule. Da, mă întreb dacă domnul Torvalds îl reprezintă. Domnule, așa lipsește, deci mă opresc aici. Uh. Pentru GUE, Monsieur Angers. Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, subscriem la propunerea coraportorului. Ne bucurăm de munca depusă și nu avem amendamente la alte secțiuni. Mulțumesc pentru verzi. Ratalin. Uh, I basically agree. În esență, sunt de acord cu abordarea raportorului și a domnului Rubic, în special cu lucrurile legate de SEAE, Curtea de Justiție și Curtea de Conturi, ca de obicei, trebuie să mă distanțez de poziția grupului și să subliniez faptul că mă opun permanent să finanțăm și mai mult grupurile politice. Mulțumesc. Mulțumesc. FDD. Domnul Valiții. La noastră poziție, obviamente. Mulțumesc. În poziția noastră este aceea că am venit cu diferite amendamente, în special în ceea ce privește costurile administrative și considerăm că nu sunt justificate solicitările care vizează creșterea bugetului, de aceea am venit cu amendamente care să vină cu o reducere de circa 300 de milioane sau 300 de mii. De aceea uh, noi suntem pentru o reducere acolo unde se face risipă și de aceea consider că e, se impune să avem și un fel de spending review intern pe, Asta și pentru a arăta cetățenilor că atunci când ei fac uh, multe uh, reduceri, uh, există riscul ca instituțiile să beneficieze de mai puțină încredere, mai ales dacă noi solicităm creșteri. Să vedem dacă amendamentele noastre pot fi susținute și de alții. Zani, Cred că nu-l văd pe domnul Zani. Se pare că nu e prezent. E 9.29 și domnul Rubic trebuie să plece din sală până la 9.30. Trecem mai departe. De fapt, dăm înapoi în partea de sus, raportor general pentru buget 2019, Domnul Vioti. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să mulțumesc uh, imediat, ca să nu uit, uh, domnului Rubic și colegului Gaier care m-au ajutat uh, foarte mult și la celelalte secțiuni în ceea ce privește agențiile, în ceea ce privește propunerea de buget pentru 2019. Cred că etapa în care ne găsim acum și dezbaterea pe care o avem și cu raportorii din umbră este o etapă foarte interesantă în care încercăm să găsim o lectură a proiectului de buget din partea Parlamentului European care să corespundă principiilor și priorităților pe care le-am uh, adoptat uh, noi înșine ca Parlament cu votul din iulie. Însă ca în fiecare an, de fapt, ne confruntăm cu un Consiliu care a venit cu o propunere pe care ați văzut-o cu toții și care a fost prezentată ieri de ministrul austriac, o propunere așadar pe care eu am definit-o ca fiind provocatoare. Am spus asta și ieri în plen domnului ministru pentru că um, a prezentat uh, bugetul vorbind doar de creșteri. Creștere aici, creșteri dincolo. Asta evident față de bugetul din 2018. Eu am spus însă foarte clar că există perspective diferite cu care privim acest buget. Pentru că noi ne uităm la bugetul de anul viitor din perspectiva bugetului elaborat de comisie, așadar din perspectiva nevoilor adevărate. Ei, în schimb, se uită la bugetul de anul viitor din uh, perspectivă contabilă doar. Iar ieri, ministrul austriac spunea asta și în fața cetățenilor care era, erau în aulă sau se uitau uh, prin streaming că uh, Consiliul a majorat absolut tot, iar raportorul Parlamentului se opune spunând că au făcut doar reduceri. De aceea se impune să refacem toate sumele care au fost reduse de Consiliu. Um, am lucrat uh, și în baza altui principiu, și anume că acordurile trebuie respectate pentru că între Consiliu și Parlament exista un acord în ceea ce privește instrumentul pentru Turcia, unde sumele trebuiau <clears throat> împărțite după cum urmează, două treimi plătite de Consiliu și o treime plătită din bugetul comunitar. Consiliul nu mai înțelege așa lucrurile eu de aceea cred că acordurile trebuie respectate și de aceea am construit un buget pe baza acordurilor anterioare. Am vorbit uh, ieri cu domnul comisar, care de fapt ne ajută mult și dânsul spunea că speră că se va găsi un punct de apropiere între Consiliu și Parlament. Eu i-am spus că singura uh, posibilitate de apropiere între Parlament și Consiliu este să se respecte acordurile anterioare. Am primit foarte multe amendamente pe buget, am lucrat foarte mult în săptămânile trecute și aici aș dori să mulțumesc secretariatului comisiei care m-a susținut foarte mult în această activitate și am încercat să respectăm pe cât se poate chiar dacă plapuma nu ajunge pentru toată lumea, cum spunem noi, să includem cât se poate de multe amendamente care veneau din partea comisiilor sau a grupurilor politice și uneori chiar și sugestii venite din partea unor deputați individuali, care s-au dovedit foarte utile. Așa cum spuneam și anterior, intenția mea nu este de a reuni uh, cât se poate de mult grupurile politice pentru a avea o majoritate cât de amplă, ci să includ aici și doleanțe ale comisiilor pentru a avea un buget așa cum trebuie. Aceste lucruri le vom discuta și cu colegii raportori din umbră. De pe Erasmus, de pildă, au fost foarte multe presiuni și solicitări uh, foarte vocale din partea colegilor uh, din ALDE dar și din partea Comisiei pentru Cultură. Și am reușit să prevedem o creștere de 15% în viitorul buget în ceea ce privește Erasmus, ceea ce cred că este un răspuns uh, binevenit. De asemenea, am reactualizat uh, toate liniile care vizau EFSI. Uh, am insistat apoi și asupra altor priorități ale Parlamentului, pentru că noi ne-am propus o serie întreagă de proiecte pentru tineri și de aceea am prevăzut aici o serie întreagă de majorări. De asemenea, am uh, încercat ca pe linia 2 să dăm curs solicitărilor care au venit din partea grupurilor politice, care evidențiau anumite probleme de care poate nu s-a ținut cont așa cum trebuie în ceea ce atunci când s-a elaborat proiectul de buget. Am lăsat însă și anumite marje pentru comisie, pentru că știți foarte bine în scrisoarea de rectificare, comisia ne va prezenta calculele concrete. Răspunzând uh, uh, anumitor solicitări ale colegilor ALDE în ceea ce privește ESF, uh, um, am operat niște modificări. N-am să mă refer acum la agenții, că o va face domnul Gaier. Dar și aici am venit în întâmpinarea multor solicitări, chiar și a Comisiei de Cultură. Aș dori să mă refer uh, mai în detaliu la linia 4, fără a pierde prea mult timp. Pentru că ieri am avut ocazia să mă întâlnesc cu ministrul austriac și vreau să vă împărtășesc că uh, domnul ministru este întotdeauna prezent la discuții. de când um, urmăresc uh, redactarea bugetului uh, anual. Este prima dată când văd o astfel de implicare din partea domnului ministru. Deci chiar și când se discută la nivel uh, tehnic, este prezent și nivelul politic. Și cred că acest lucru ne convine tuturor. Ieri i-am spus domnului ministru că dacă avem într-adevăr o viziune comună între Parlament și statele membre, așa cum um, în ceea ce privește migranții. Statele membre spun că trebuie să uh, îi ajutăm uh, la ei acasă. Uh, eu, în schimb, cred că trebuie să lucrăm mai mult asupra cauzelor, eradicarea sărăciei, a foametei și așa mai departe. Și dacă avem într-adevăr această prioritate, trebuie să investim. Nu putem să venim cu intervenții și ajutor umanitar dacă nu prevedem bani în acest sens și acest lucru trebuie să fie foarte clar pentru Consiliu. Am încercat așadar ca pe această linie să majorăm partea de ajutor pentru dezvoltare, parteneriatele, dar și angajamentele noastre în ceea ce privește Orientul Mijlociu și Balcanii. Însă, și aici încerc să nu-mi exprim opinia personală, ceea ce e considerat un fel de aflux de migranți de către restul lumii poate fi prevenit prin reducerea cauzelor acestei migrații. Sigur că aici se impun și alte instrumente, nu doar bugetul anual, dar uh, e nevoie totuși de o dotare foarte importantă a acestei linii bugetare. Atât în ceea ce privește prezentarea generală a lucrărilor și a propunerii de buget, care se dezbate deja cu raportorii din umbră și care urmează apoi peste două săptămâni să se dezbată și în interiorul comisiei noastre. Aștept, evident, cu răbdare, dar și cu mare interes, sugestiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți acest proiect care este încă incomplet. Next is uh, the shadow. Mulțumesc din partea PP. Doamna Holmeier e raportor din urmă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, colegului Daniele Vioti pentru buna colaborare, la fel uh, să le mulțumesc și celorlalți raportori din umbră, pentru că încercăm ca dintr-o situație care nu e prea simplă de la care pornim, și anume uh, Consiliul încearcă să-și păstreze o marjă acolo unde, de fapt, nu mai prea avem marjă de manevră și anume în special în domeniul ajutorului umanitar, ajutorului pentru dezvoltare, acolo de fapt unde necesarul este foarte mare, în domeniul securității. Cred că se mai impun uh, discuții după dezbatere de ieri în special în ceea ce privește echilibrarea între DCI și inițiativa pentru vecinătate. Aici trebuie găsit un echilibru mai bun. Cred că ar mai trebui să ne adresăm încă o dată și Comisiei pentru a afla în ce măsură la Frontex până în luna octombrie, pentru că am urmărit și eu uh, discursul despre starea Uniunii Mm, pentru că se spunea acolo că până în 2020 ar urma ca Frontex să beneficieze de 10.000 de uh, salariați. Și mă întreb uh, de unde să vină bugetul uh, în acest sens, pentru că ar trebui să începem cât mai repede, că nu cred că așa dintr-o dată în 2020 putem să angajăm uh, 10.000 de oameni. pentru că trebuie să vedem uh, cum se va realiza acest uh, lucru, dat fiind faptul că președintele Comisiei anunță 10.000 de oameni în dotarea acestei agenții. Vrem să vă mai atrag atenția că mai există și alte agenții care, deși toate grupurile politice au considerat că necesarul este foarte mare, uh, nu a fost recunoscut acest lucru și ar trebui să ne mai gândim încă o dată dacă banii pentru Yemen, Irak, Bangladesh pot fi reduși uh, de la aceste țări pentru că și acolo există anumite situație precară și nu doar în nordul Africii sau pe continentul african. Aici trebuie să găsim un echilibru dar în multe alte domenii am găsit un echilibru bun și din partea ALDE au venit uh, câteva sugestii pe care uh, mi se par pozitive și cred că dacă le discutăm, Daniele, cred putem pe final să ajungem la un rezultat pozitiv. <clears throat> Mulțumesc pentru aici, domnul Germer. Vielen Dank. Auch ich schließe mich dem Dank. Mulțumesc și eu mă alătur uh, mulțumirilor adresate domnului raportor. Activitatea este una foarte amplă și aș dori să subliniez un domeniu unde, în mod surprinzător, poate suntem de aceeași părere. Și eu consider că ar trebui să cheltuim mult mai mulți bani, atât Uniunea Europeană cât și statele membre, pentru domeniul migrației și anume pentru uh, oprirea migrației, pentru că Tocmai asta ar fi ideea să reușim ca oamenii să nu mai plece într această călătorie periculoasă. Dar în același timp trebuie create și premizele legale pentru a avea un, uh, o legislație în domeniul azilului care chiar să funcționeze, pentru că în momentul de față știm că toții nu prea funcționează. Depindem de uh, multe lucruri și nu avem curajul să luăm măsurile necesare pentru a-i ajuta pe acești oameni acolo unde trebuie. Și în acest sens aș cheltui foarte mulți bani, dar în condițiile care ar exista și o legislație funcțională, pentru că altfel nu venim decât să contracarăm uh, simptomele și nu cauzele și nu sunt dispus să fac acest lucru. Mulțumesc, de Depre, la altă ședință. Mă întreb dacă domnul Torvalds vrea să se... Mulțumesc. Suntem foarte recunoscători eh, colegului Vioti pentru munca depusă. Nu asta e problema. Eh, stăpânește, ca de obicei, toate lucrurile. Ce am dorit să subliniem este că noi ne sprijinim amendamentele, mai ales la rubrica 1A. Ne interesează foarte mult programul Horizon, digitalizarea, IMM-urile, mainstream climatic, o să revenim la aceste aspecte și apoi, desigur, că sprijinim raportorul în ce privește lupta despre rubrica 1 cu Consiliul. Orice poate să facă, o să îl sprijinim. Mulțumesc. Nu o să vă mulțumesc în suedeză pentru că ați vorbit engleză. Poate data viitoare. De la Guie, nu văd Ilhada. Trecem la verzi. Domnul Taran tocmai a ieșit din sală, le înlocuiește cineva. Da? Mulțumesc, domnule președinte. Rapid. Pe de o parte, suntem în continuare îngrijorați că sunt reduceri la creditele de angajamente propuse de Consiliu, care nu se justifică niciun fel de actuala capacitate de absorpție, care într-adevăr stabilește nivelul de angajamente la mai puțin de 1% din produsul național intern din statele membre. Sper că Consiliul vrea să transmită un semnal Parlamentului în ce privește viitorul CFM. Pe de altă parte, ne bucurăm să vedem propunerile raportorului de compromis, de amendamente de compromis. Noi suntem recunoscători și pentru munca depusă de raportor. În esență, am depus amendamente în legătură cu cheltuieli legate de climă, Plus, ocuparea tinerilor, Erasmus, cooperarea în materie de dezvoltare, ajutor umanitar și sprijin pentru UMROA. Printre alte priorități pe care le avem, ne bucurăm să vedem că majoritatea, aproape toate, au fost avute în vedere în primele propuneri de compromis. Desigur că ne bucură foarte mult impulsul dat acțiunilor pentru schimbări climatice, culturii și ajutorul umanitar și pentru dezvoltare. Așteptăm cu interes întâlnirile raportorilor din umbră și continuarea negocierilor cu Consiliul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sole. Pentru EFDD, domnul o sentit-o cu multă atenție. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție prezentarea raportorului și o împărtășesc în multe puncte pentru că prioritățile anunțate reprezintă prioritățile multor guverne din Uniunea Europeană, începând cu fluxurile de migrație care trebuie rezolvate abordând cauzele acestei crize de migrație. <clears throat> și de aceea Fondurile trebuie cheltuite în mod cât mai transparent și mai eficace. Și, desigur, um, abordarea mm, în această direcție poate fi susținută, în special pentru rezolvarea și a chestiunilor sociale din țările mediterane, care în momentul de față au nevoie de ajutor datorită nivelului ridicat de șomaj, de asemenea pentru stimularea ocupării, pentru că în momentul de față nu se reușește de către aceste guverne să se rezolve probleme așa cum se dorește față de creșterile pe care le înregistrează alte țări. Așa cum spuneam și anterior, am venit cu amendamente pentru a da un semnal, pentru că ne dorim ca instituțiile să efectueze un fel de spending review intern, începând cu Parlamentul însuși. Pentru că Brexitul um, va deveni o mare provocare în ceea ce privește bugetul. Parlamentul European va pierde circa 50 de deputați și nu înțelegem așadar cum se poate merge pe creșterea cheltuielor administrative și de aceea pentru a fi credibili trebuie ca noi înșiși să avem credibilitate în fața cetățenilor. Așadar, aceste uh, solicitări trebuie să fie bine gestionate, în special de administrația uh, Parlamentului. De aceea, susținere pentru linia raportorului, dar cred că trebuie să uh, fim ceva mai pragmatici atunci când vorbim de buget. And for ENF. Mulțumesc și pentru ENF. Nu cred că îl văd pe domnul Zoltec. Nu. Unde se încheie runda raportelor din umbra de la alți membri. Avem solicitări, domnul Gaier și de la agenții. Vorsitzender, ich wollte jetzt zu den Agenturen sprechen, ne? Domnule președinte, vreau acum să vorbesc despre agenții. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să spun câteva cuvinte despre situația bugetului pentru agenții. Am construit o linie de comunicare cu aceste instituții astfel încât uh, să primesc uh, direct evaluarea fiecăreia dintre agenții în ceea ce privește necesarul pe care îl consideră că îl au pentru următorul uh, an. Acest lucru a fost util pentru că Comisia, nu în toate cazurile, a dat curs uh, solicitărilor care vin din partea agențiilor. Mm, e valabil această afirmație în șase cazuri, deci există șase agenții care pentru bugetul din 2019 au solicitat uh, un număr mai mare de personal sau o dotare financiară mai mare decât uh, le-a fost acordată uh, de către comisie. Evident că um, cifrele mm, pe care le-a promovat comisia se regăsesc în proiectul de buget. Aici am operat niște modificări și am propus ca punctul de plecare pentru negocieri să fie solicitarea agențiilor, acolo unde Comisia nu a preluat poziția agențiilor. Iar în, în curs mai era și o dezbatere în trialog și n-am la îndemână acum exact despre ce agenții era vorba. Dar din respectivul trialog uh, au rezultat uh, sarcini suplimentare pentru anumite agenții de care nu se reflectau încă în dotările bugetare și de aceea se impune ca aici să analizăm încă o dată datele. Acum, în ceea ce privește Frontex. Acum ceva timp, nu prea de mult, am fost uh, la Varșovia pentru a discuta cu Frontex la fața locului, pentru a stabili care este necesarul pentru viitorul uh, imediat. Contextul este clar, pentru că orice acord uh, realizat în Consiliu în ceea ce privește gestiunea frontierelor crește și necesarul de personal, dar și financiar pentru Frontex. Acum, dacă este vorba de 10.000, asta nu înseamnă că e vorba de 10.000 de funcționari care stau undeva într-o cazarmă la Varșovia și, în funcție de necesar, sunt mutați la locul respectiv. Frontex, în schimb, are dreptul să coopteze din statele membre funcționari din partea poliției de frontieră atunci când este necesar. Și pentru astfel de situații, Frontex are nevoie de bani, dar nu e vorba de uh, angajarea 10.000 de oameni. Sigur că dotările financiare trebuie să crească și din punct de vedere operațional. Însă un necesar real la Frontex se referă la dotarea materială, că pentru că până acum au apelat la avioane charter și uh, la închirieri de material și de dotări. și de fiecare dată au trebuit să se roage de anumite state membre să le pună la dispoziție anumite materiale, ceea ce face dificilă situația. Și uneori poate e mai simplu să închiriez de la fața locului un elicopter decât uh, să-l duci, să spunem, din Suedia undeva la Mediterană. Iar aceste lucruri trebuie schimbate. De aceea apare un necesar suplimentar aici, dar nu cred că trebuie să mergem spre categoriile la care să fac referire aici. Înțeleg că anumite comisii colaborează foarte strâns cu anumite agenții. Asta ține de respectivele misiuni politice, ceea ce nu are însă niciun sens este ca comisia respectivă să solicite mai mulți bani uh, pentru o agenție decât respectiva agenție consideră ca necesar. Asta uh, e dificil de susținut în negocieri. Să zicem 50 de posturi uh, suplimentare pentru EASO și ne trezim în trialog că mm, ni se răspunde, dar stați un pic, asta este dublu față de ce consideră EASO însăși că are nevoie. Pe de altă parte, înțeleg că mm, unii doresc să transmită și câte un semnal. Considerăm că mm, activitatea unei agenții este excelentă și de aceea trebuie ca și percepția și dotările să fie uh, sporite. Dar dacă cifrele nu se leagă cu ce vine de la agenții, n-ai cum să impui în negocieri astfel de poziții. Și de aceea nu am preluat din partea unor comisii solicitările care veneau pentru anumite agenții. Pentru că nu aveam niciun fel de bază de argumentare pentru discuțiile viitoare. Mulțumesc, doamna Holmeier. Îmi cer scuze, domnule colegaier, că uh, există colegi aici care nu au discutat cu agențiile. Spuneați dumneavoastră, da, domnul Jurat de Pre și cu mine am făcut acest lucru cu siguranță. În ceea ce privește Frontex și EASO, mi-aș dori să am un răspuns din partea Comisiei pentru a vedea cu ce vom avea de-a face în octombrie pentru că aici e nevoie de o propunere concretă a Comisiei care să includă atât EASO cu noile sarcini, noul necesar de personal și uh, cât și Frontex, unde sigur nu o să fie 10.000 de oameni la Varșovia, dar o parte da și deja de pe acum uh, au mari probleme pentru că e foarte dificilă situația de personal și uh, numai în ceea ce privește problemele administrative sau uh, legătura cu statele membre. Și dacă trebuie să gestionezi 10.000 de persoane, din care o mare parte ar veni din statele membre, o parte mai mică direct angajată la Frontex, asta înseamnă un necesar suplimentar. Însă eu cred că Comisia ne va spune concret uh, despre ce e vorba în octombrie. Așa mi s-a spus. În ceea ce privește Eulisa, cred că premisele nu sunt așa de bune, domnule Gaier, pentru că am vorbit intens cu Eulisa și problema cea mai mare în momentul de față este aceea că toate măsurile trebuie să facă deja toate măsurile pregătitoare. Și, și, și Thomas a fost responsabil aici și împreună cu ceilalți colegi, deci la nivel transpartinic am acționat aici pentru EULISA. De aceea vă rog să mai rediscutăm chestiunea. În ceea ce privește Frontex, um, sunt de acord că trebuie să vedem ce vine în octombrie, dar în ceea ce privește EULISA, trebuie să mai rediscutăm în liniște lucrurile pentru că ei sunt chiar la limită cu ceea ce au de făcut. Thank you. Many... Mulțumesc. Alte solicitări de intervenții din partea mea? Nu văd, dar aș vrea să mă pun și eu pe lista de vorbitori. Am niște întrebări. Domnule Vioti, mai întâi, în legătură de rezerva pentru criză, pentru agricultură, nu văd nimic în propunerile dumneavoastră de compromis și aș vrea sau ceva despre raționament din partea raportorului pentru această situație și cealaltă întrebare reducerea făcută de Consiliul de 25 de milioane uh, pentru cooperarea cu Orientul Mijlociu. Se pare că lăsăm așa cum e. În legătură cu cele două puncte, aș vrea să aud mai multe de la dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, mă întrebați despre rezerva de la cap, linia 2, agricultură. Aici am lăsat o rezervă de peste 200 de milioane. Da. Dacă asta era întrebarea. Asta avem o rezervă aici. About beefing it up, about adding, about... Eu, voiam de, eu vorbeam despre creșterea cifrei. Pentru că ne putem aștepta la crize continue în agricultură. Deci aș dori să aflu de ce nu s-a sporit. Sì, infatti noi abbiamo lasciato questa... Da, de fapt am lăsat această cifră pe care o mai putem uh, majora dacă se recuperează fonduri de la alte linii. Dar uh, asta ar presupune să acționăm și să luăm de la alte linii bugetare. În ceea ce privește reducerea de la Orientul Mijlociu, de care m-ați întrebat, este o reducere care a fost solicitată și de Comisia noastră DV și de aceea am crezut că se impune să dăm curs uh, poziției uh, comisiei competente în ceea ce privește această reducere. Okay. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Atunci voi da cuvântul din nou domnului Vioti dacă el dorește să tragă niște concluzii. Mr. Vioti, you would like to sum... Domnule Viotti, doriți să rezumați, să aveți un ultim cuvânt? Îmi cer scuze, comisia a cerut cuvântul pentru a răspunde la câteva întrebări, așa că va interveni comisia înaintea raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze, domnule Vioti, dar doamna Holmeier a avut câteva întrebări pe care le-a adresat comisiei. Pe scurt, într-adevăr, Propunerile legislative adoptate ieri de către Comisie și anunțate în discursul de ieri al domnului Juncker vor avea un impact bugetar pentru 2019, mai ales în ceea ce privește Frontex și EASO. Vom vedea cum putem să Uh, includem aceste lucruri în um, proiectul de rectificare de luna viitoare, dar trebuie să ne gândim și la banii care sunt deja disponibili pentru aceste agenții și să facem o evaluare solidă cu privire la nevoile lor. În ce privește Frontex și cei uh, 10.000 de agenți suplimentari, estimăm că decizia, procedura de codecizie va dura, așa că Estimăm că impactul financiar pentru 2019 va fi destul de limitat, pentru că abia în a doua jumătate a anului se va lua o hotărâre. Domnul Gaier are dreptate. Vor fi mai multe categorii de agenți în cadrul acestor 10.000 și vom avea ocazia de a reveni asupra acestei propuneri în această comisie. Va fi o categorie de personal care va fi promovată de-a lungul anilor, uh, pentru că vă dați seama că uh, durează aceste recrutări, vor fi de asemenea, va fi o, de asemenea o a doua categorie de persoane detașate pe termen lung, um, pentru ei, statele membre vor primi o compensație financiară pentru a putea să înlocuiască și apoi urmează o a treia categorie de persoane detașate pe termen scurt care sunt, uh, sunt recrutate doar în caz de crize și de nevoi acute. Dar la asta vom reveni mai târziu. Așadar, impactul financiar major va fi în 2020 și, se va, uh, și va fi inclus în, uh, în proiectul de buget rectificativ. Dacă ajungem la 10.000, cu toate cele trei categorii până 2020, recrutarea va trebui să meargă foarte repede, deci impactul financiar în anul 2020 într-adevăr va fi foarte mare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum, domnul Viotti. Vă rog. Sì, intanto ringrazio... Da, aș dori să mulțumesc secretariatului care mi-a tras atenția că am înțeles greșit întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește această rezervă, nu se poate majora astăzi pentru că așa se prevede pe legislația PAC. Nu putem spori această rezervă de criză. Ar trebui modificat regulamentul. Îmi cer scuze că nu am înțeles corect întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește sinteza pe care mi a solicitat, aș dori să le mulțumesc colegilor raportori din umbră pentru implicarea în această activitate. Și așa cum vă spuneam, am primit uh, sugestii și din partea grupurilor politice, din partea colegilor pe care le-am avut în vedere. Altele nu le-am putut include, dar cred că suntem pe calea cea bună pentru a găsi un acord care să reprezinte pe toată lumea. În următoarele zile, până la viitoarea reuniune, cred că putem să găsim un punct de apropiere pentru acele chestiuni unde mai există câteva um, interpretări diferite. Um, the vote for this... Mulțumesc. Votul este prevăzut pe data de 25 și 26 pe buget, în septembrie, adică în Bruxelles, și votul în plen în 24 octombrie urmează să fie. Apoi începând cu data de 7 noiembrie, vom începe concilierile. Am terminat cu punctul 3 de pe ordinea de zi, trecem la punctul 4, mecanismul pentru interconectarea Europei, raportoare este doamna Vaidere de la PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Petri, stimați colegi. Aș dori să îmi prezint proiectul de aviz cu privire la aspectele bugetare ale propunerii de regulament pentru mecanismul privind interconectarea, mecanismul pentru interconectarea Europei perioada post-2020. După cum știți, propunerea, așa, propunerea de CFM a venit de la Comisie în mai și pentru FCE se propune un uh, buget de 47 42 de miliarde în prețuri actuale și asta înseamnă 37 de miliarde uh, prețuri mm, de anul acesta. Asta este pentru următoarea perioadă de programare, este un angajament mare și e pe calea cea bună. Conform acestui nivel de ambiție, totuși nu sunt suficiente fonduri uh, Uh, care să fie alocate pentru proiectele mari de infrastructură, care acum sunt proiectate sau la începuturi. FC se concentrează pe proiectele uh, cu valoare adăugată, mai ales proiectele transfrontaliere și sistemele și serviciile uh, transeuropene. Pentru aceste proiecte este esențială continuitatea fondurilor după 2020. Ca să fiu succintă, o să mă concentrez pe partea de transport a FCE. Unul dintre proiectele cu mare valoare adăugată este Rail Baltic. Sunt din Letonia și locuiesc chiar lângă granița cu Rusia. Cred că am dreptul să subliniez importanța integrării europene aprofundate. Prea mult timp am avut parte de moștenirea uh, sovietică a trenurilor incomode și Uh, și lente și o rețea care nu mai uh, ținea pasul. Air Baltic este un proiect care conectează, conectează Finlanda, toate cele trei state baltice, Polonia și Germania. E vorba despre o cale ferată de mare viteză. Este cel mai mare proiect de infrastructură din istoria noastră. Singuri nu ne-am putea permite așa ceva. Și sunt foarte mândră să spun că Rail Baltica este una dintre prioritățile Uniunii Europene. Este chiar una dintre ultimele verigi lipsă din Europa. Ieri, în plenară, când am discutat bugetul pe la anul, domnul comisar Oettinger a vorbit despre două proiecte de importanță critică. A vorbit despre tunelul Brenner și Rail Baltic. El a spus că întârzierile uh, în plăți vor crește costurile pe viitor. Ambele proiecte intră în tente și urmează să fie finalizată această rețea în 2030. Se vor crea până atunci uh, peste 5 milioane de locuri de muncă. și creșterea PIB-ului va fi de 1,6% în anul 2030, în toată Uniunea Europeană, foarte mult. Și asemenea proiecte nu uh, sunt în interesul unui singur stat membru, ci, este în, ci sunt în interesul proiectului european. Proporția liniei adică sectorul de cale ferată din uh, statele Baltice va fi terminat până în 2024 și tronsonul Tallinn-Riga uh, va fi operațional deja în 2025. De aceea, uh, căile ferate și acest proiect ar trebui să fie o prioritate în cadrul CFM și ar trebui să fie fonduri dedicate din FCE pentru acest proiect. Trebuie să mobilizăm economiile la scară, trebuie să îmbunătățim câștigurile de eficiență pe care le pot aduce sistemele uh, de cale ferată. În plus, traficul pe cale ferată este stabil, este sigur, este ecologic, va contribui la ocazii de transport uh, ieftine și uh, care economisesc energie. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și sper că vom avea o dezbatere rodnică. Mulțumim, mulțumesc, Inesă. Nu văd decât un raportor din umbră, pe domnul Torvalds de la ALDE. Aveți dreptate. Da, nu vă pot spune foarte multe. Suntem foarte recunoscători pentru munca doamnei raportor și pentru abordarea pe care o are pentru în ce privește problemele baltice, pentru că aici e inclusă și Finlanda. Suntem foarte interes, interesați și noi de mecanismul pentru interconectarea Europei, mai ales din punct de vedere ecologic. pentru că despre modernizare se vorbește în aproape fiecare dosar. Deci, pe tema asta vom reveni cu amendamente. Mulțumesc! Tot n-ați vorbit în suedeză. Mulțumesc! Să știți că nu văd foarte bine. Și socialiștii au un raportor din umbră, domnul Popa. Mulțumesc, doamne președinte. Nu e nicio problemă. Fiind mai nou, e de înțeles. Uh, da, este într-adevăr un uh, un uh, raport uh, important. Sunt câteva chestiuni care, sigur, uh, trebuie discutate, toate cele trei aspecte ale, ale acestui raport. Într-adevăr, doamna raportor a făcut o serie de amendamente. Trebuie discutat pe sume, să vedem exact cum, cum se așează, însă cred că o să avem timp și putem să le așezăm așa cum uh, trebuie. Sunt multe aspecte care uh, pot fi discutate. Uh, o să ne uităm împreună peste toate și vedem, vedem în ce direcție trebuie să mergem. Oricum, o muncă extraordinară și din partea colegilor din secretariat și din partea doamnei raportor. Mulțumesc! Thank you, Mr. Popa, uh, for GUE. Mulțumesc, domnule Popa. De la GUE are cuvântul Bună ziua, sunt raportor din umbră din partea GUE și aș dori să spun că obiectivul acesta de a conecta Europa prin infrastructură, adică europenizarea infrastructurii de transport și de energie, reprezintă o mare valoare adăugată, care va crește atâta vreme cât vom avea obiective durabile și de interes general și trebuie să garantăm acest lucru. Am o întrebare. Noi, de la Comisia Bugete, vom avea doar amendamente tehnice? De exemplu, pentru a se face diferența între prețurile curente și prețurile de anul acesta? Sau vom prezenta amendamente care merg pe mai multe direcții, gen uh, controlul mobilizării ajutoarelor pentru mobilitatea militară? Pentru că este vorba aici despre 6,5 miliarde de euro pentru mobilitate militară. Această investiție presupune scoaterea de fonduri de la coeziune pentru scopul acesta? De exemplu, apoi, dacă ne uităm la liniile energetice, observ cu îngrijorare că dezvoltarea infrastructurilor care nu sunt durabile Uh, sunt în, este în continuare încurajată. Ultimele uh, investiții au fost în infrastructuri învechite. Deci, cred că noi de la Comisia pentru Bugete ar trebui să uh, ținem cont de aceste schimbări bugetare. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul Tarant, din partea verzilor. Mulțumesc! Sunt de acord cu abordarea doamnei Weidere. Mecanismul pentru interconectarea Europei este o, un instrument important. Îi vom susține abordarea generală. Totuși am două observații care țin mai mult de preocupările Comisiei pentru Transporturi. În țara mea, 55% din populația întrebată se opune planificării netransparente a proiectului Rail Baltica. Este o problemă mare uh, pentru Europa, pentru că atunci când uh, se iau do- decizii netransparente, responsabili sunt uh, doi oameni, comisarul nostru și membrul nostru de la Curtea de Conturi. Și e o rușine în Estonia. Ați vorbit, ați spus că se vor crea 7,5 milioane de locuri de muncă, dacă bine am înțeles. Populația totală în țările baltice este de uh, 6 milioane de oameni. Deci dacă toți lucrează la calea ferată, cine mai vine în Parlamentul European? Uh, thank you, Mr. Tarand. Mulțumesc, domnule Tarand. Dacă mai cere cineva cuvântul bine, dacă nu, atunci pot să vă spun care este calendarul. Amendamentele vor fi depuse până marțea viitoare, până în 18 septembrie, la prânz. Votul la Comisia pentru Bugete va fi în 8 sau în 9 octombrie. Se va vota la ITRE și TRAN în comun în 22 noiembrie, spune vorbitorul. Point number four. Am terminat și cu punctul 4. A, da, firește, spune domnul președinte, îmi cer scuze. Comisia dorește să adauge ceva. Da, doar câteva cuvinte. Doamna raportor are cuvântul. Uh, am spus locuri de muncă, dar uh, am făcut o confuzie și îmi cer scuze pentru asta. Le mulțumesc colegilor care s-au um, exprimat, aștept amendamentele dumneavoastră și pot să-i spun colegului de la GUE că principalul este să obținem un consens. Putem să depunem orice amendament dorim. Așadar, vă rog să vă depuneți amendamentele, le aștept și aștept um, o discuție spornică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vaidere. Punctul 5. Programul spațial al uh, Uniunii și Agenția uh, pentru Programul Spațial. Domnul Howarth are cuvântul. Mulțumesc. Industria spațială este una extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. Valoarea sa este de 53 de miliarde în fiecare an și uh, are un total de 231.000 de angajați extrem de calificați și încă și mai mulți în sectorul de producție. Mai multe obiective ale programului spațial duc la o independență tehnică în Uniunea Europeană și îmbunătățesc securitatea Uniunii. Aceasta putând mai bine să se confrunte cu uh, provocări globale precum schimbările climatice și putând de asemenea să tragă foloase economice pentru cetățenii europeni și pentru industria europeană. În mod inevitabil, este un partener între sectorul public și sectorul privat, așa cum sunt toate programele spațiale. Este un program costisitor, dar prin care am putut să demonstrăm uh, cum se pot genera economii la scară în Uniunea Europeană prin acest program și um, Uh, ce se poate realiza prin cooperare. Este o poveste de succes. Galileo și Egnos, uh, de asemenea, ne-au oferit independență în ceea ce privește navigarea cu ajutorul sateliților și, de asemenea, uh, programul Copernicus ne-a oferit foarte multe informații și, de asemenea, abilitatea de a putea să uh, rezolvăm probleme pe cum, să contracarăm probleme precum uh, schimbările climatice și efectele lor negative în agricultură și pescuit. Există aici câteva chestiuni tehnice de buget care trebuie discutate și probabil comitetul de experți ar trebui să se ocupe de aceste chestiuni mai specializate, dar uh, eu am o abordare mai generală decât alții în ceea ce privește chestiunile bugetare. O să vă explic de ce. În primul rând, am încercat să avem o bază constantă pentru cifre, după cum vă veți da seama în aceste rapoarte, și să exprimăm uh, cifrele în prețuri constante din 2018. Un domeniu care creează risc bugetar, după părerea mea, este crearea unui nou rol pentru agenție. Aceasta avea mai de mult misiunea de a se ocupa de, de, de sateliți și de geolocație, geopoziționare, dar acum se ocupă și de programul spațial. Rezultatele uh, programului uh, spațial se, sunt responsabilitatea Agenției Spațiale Europene, care este o agenție care are un domeniu de aplicare mult mai larg. Și așadar, riscul despre care vorbeam este unul despre uh, de supra, suprapunere, pentru că și tocmai de aceea trebuie să vedem și mai ales comisia trebuie să vadă unde sunt suprapunerile, însă formularea actuală este destul de difuză, deci ea cred că trebuie să fie făcută mai precisă, astfel încât să se evite, să se împiedice duplicările inutile și um, să, nu, să nu existe dublă raportare în ceea ce privește bugetul. În al doilea rând, pe fond, o chestiune legată de formulare. Este vorba despre o formulare extrem de restrictivă. Scopul este unul nobil, dar mi se pare că s-a copiat formularea din zone care nu sunt la fel de specializate, din domenii nespecializate. În tehnologie, uneori nu te poți aproviziona decât o singură sursă pentru un anumit tip de, de tehnologie. Deci, formularea din act ar trebui să recunoască acest lucru. De exemplu, anumite componente, din sat- componente de satelit sau ceasuri atomice pot fi luate doar din Statele Unite, nu din Elveția, cum ne-am dorit noi. Deci nu trebuie să restricționăm formularea, pentru că Asta ar însemna să înregistrăm un regres în cadrul uh, programului sau pur și simplu să încurajăm pe cei din agenție să găsească ocolișuri juridice și asta nu ar fi înțelept și nici transparent din partea noastră. În ceea ce privește anvelopa bugetară totală, aici nu am dorit să o amplificăm dincolo de propunerile făcute în CFM. La ITRE avem o dezbatere cu privire la GovSatcom, programul care uh, dorește să colecteze deșeurile spațiale. Nu trebuie să minimizăm importanța acestui program, pentru că este vorba despre o problemă foarte serioasă dacă este să privim detaliile și uh, cred că ITRE va dori să crească bugetul cu vreo 500 de milioane de euro în noul CFM. Deci uh, va trebui să ne gândim serios la această propunere. În cele din urmă, agenția consideră că programul Copernicus este subfinanțat și aceasta este o problemă care poate fi rezolvată pentru că subfinanțarea nu este foarte mare și o problemă care poate fi rezolvată la revizuire la jumătatea parcursului. Mulțumesc, domnule Howard. Singurul raportor din umbră este domnul Torvalds, din nou. Sigur nu vreți să vorbiți suedeză? Ordförande, upprepade begäran så ska jag faktiskt... Da, dacă insistați de atâtea ore, acum vorbesc suedeză, spune vorbitorul. Suntem foarte mulțumiți de raport prezentat de domnul Howard. De obicei avem o discuție între programele spațiale de care se leagă mult populism care spune că nu au nicio valoare reală, ceea ce nu e adevărat. În programul spațial, de fapt, putem face multe economii dacă ne gândim la a verifica ce se întâmplă în agricultură și ce se întâmplă pe teren, pe câmp, cum măsurăm uh, dioxid de carbon, sunt multe motive întemeiate și voi sprijini continuarea. Deci vom face tot ce putem. Se pun două chestiuni, de fapt, legate de raportul lui Howard, la care vom reveni mai întâi, după cum a spus și el. Amendamentul 12. Țările terțe e un risc considerabil ca Regatul Unit <clears throat> să devină țară terță pe viitor și în chestiunea programelor spațiale, Regatul Unit a jucat un rol deosebit. Așadar, cred că va trebui să revenim la acest aspect ulterior și apoi la amendamentul 14. Raportorul propune să avem un membru în acel grup de coordonare. Noi am avut o abordare diferită față de acest punct înainte, dar vom mai discuta dacă la ALDE putem să-l sprijinim pe Howard la acest punct. În rest, sper că sunteți mulțumiți să auziți uh, uh finlandeza, suedeză. Da. Vreau să vă spun că e o confuzie constantă. Cine e raportor din umbră pentru orice grup politic și deși am dat-o în bară săptămâna trecută. Se pare că liniile de comunicare între grupurile politice și secretariat s-au cam ruginit. Tocmai am fost informat că, de fapt, PPE are un raportor din umbră și doamna Holmeier, care îi dau cuvântul. <laughs> No problem, Peter. Nicio problemă, Peter. O să îmbunătățim comunicarea dintre PPE și secretariatul de la buget. Nicio problemă. Dar John știa de asta și cred că e bine. Mulțumesc foarte mult, John, pentru că ne-ai prezentat avizul. Sunt într totul de acord în toate domeniile la care te-ai referit în primele cuvinte. Acum o să continui în germană. Um, you are absolutely right, oder du mm, hast absolut recht. Ai perfectă dreptate atunci când spui că Copernicus este ceva subfinanțat. Ar trebui să ne uităm mai de aproape pentru că a începe de la bun început cu o subfinanțare e o problemă. Nu e dramatic, dar um, nu prea e bine să începi știind că lucrurile nu vor funcționa și poate la un moment dat uh, se vor revizui. La fel, vreau să mă mai uit încă o dată în detaliu la finanțarea Galileo, mai ales din perspectiva înlocuirii necesare a unor sateliți la anumite intervale. Apoi te mai referit la tema EASA și și în raport cu celelalte agenții care sunt sub conducerea Comisiei Europene. Aici nu cred că o competiție e neapărat uh, utilă. Aici poate s-ar impune un fel de organ de coordonare, care de fapt ar fi trebuit să existe deja de mult, un fel de structură de cooperare comună. Și mai observ acum că există uh, oarecare încercări de a dubla sarcin ale EASA, care însă are propriile atribuții și aici ar trebui să încercăm să găsim uh, sinergii între cele două domenii. Există o cooperare între Comisie și ESA, dar constat că comunicarea și coordonarea mai pot fi îmbunătățite și că trebuie să avem grijă să nu uh, apară o situație în care sarcini uh, realizate de ESA până acum să fie uh, trase spre alte agenții sau alte servicii. ESA este o instituție care uh, s-a dovedit uh, <clears throat> bine funcțională și Regatul Unit este implicat aici uh, și Comisia acordă anumite contracte către ESA, dar uh, ideea este să nu ajungem la un moment dat într-o situație de competiție, ci mai degrabă să avem o bună coordonare între activități. Apoi, în ceea ce privește deșeurile din uh, spațiu, este o chestiune um, importantă pe care trebuie să o abordăm și prin programele noastre, pentru că tematica deșeurilor din spațiu, dacă ne uităm la analize mai exacte, este totuși o experiență impresionantă, mai ales dacă primești informații și imagini în acest sens, ai senzația că spațiul nu mai este chiar așa de mare, și apar aici și pericole pentru noi. Consider că se impune o bună finanțare a acestui program. Trebuie să avem grijă ca competitivitatea industriei noastre să fie asigurată asta și față de programele chinezești sau americane. Guvernul american subvenționează construcția de rachete într-o manieră masivă, um, cu mult peste ce am avea noi la dispoziție. Și ar trebui totuși să ne îngrijim să avem un fel de condiții cât de cât egale, astfel încât și industria europeană să se miște bine și să avansăm în aceste tehnologii de vârf. Există un interes reciproc în acest domeniu ca și Regatul Unit să rămână partenerul nostru și sper că și după martie 2019 lucrurile vor sta tot așa și că vom fi găsit o soluție comună. Și un ultim punct în ceea ce privește așa numitele downstream services, <clears throat> serviciile naval. Mă întreb aici dacă agenția de la Praga, care consider că este una foarte bună, ar mai putea beneficia și de sateliți, pentru că uneori nu e simplu să rezolvi totul de la Praga, uneori ar fi util dacă ar avea în state terțe, acolo unde este necesar, dar și în Uniunea Europeană, niște sateliți care să rezolve împreună cu Praga Um, sarcinile necesare în um, avalul acestor activități. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim, doamna Holmeier. Nu vreau să exclud pe nimeni. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul, vă rog să-mi spuneți. Comisia nu are nimic de adăugat? Sau da? Dar foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc. Am o colegă de la DG Grau care vrea să intervină. coleg. Da, domnule președinte, bună ziua, mulțumesc că am dat cuvânt. Comisia ar dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Raportul merge în direcția cea bună cu confirmarea bugetului propus de comisie. Nu sunt decât două puncte care merită un comentariu din partea noastră având în vedere că chestiunea legată de guvernanță a fost ridicată în dezbatere. Mai întâi, posibilitatea de a extinde activitățile agenției sunt foarte limitate și detaliate în proiectul de regulament. În al doilea rând, alcătuirea și dreptul de vot al bordului agenției propus e același cu cel care există în prezent. Comisia nu propune nicio modificare în acest sens și, ca în trecut, nu Vedem logica instituția legislativă să-și asume răspundere în gestionarea dosarelor pentru agenție mai degrabă tehnică și unde nu are drept de vot în bord. Asta era tot. Mulțumesc. Mulțumesc. În încheiere. Domnul Arf. Da, mulțumesc tuturor celor care și-au dus contribuția. Tot ce spune reprezentantului de la comisie este că țin cont de ce spuneți. Pur și simplu, sau eu simt că precizarea responsabilităților nu e suficient de limpede și se mai poate îmbunătăți. Asta ne dorim. Mulțumesc, domnule Torvalds, pentru ce ați spus despre productivitatea în agricultură. Am vizitat recent, uh, în cursul verii, niște ferme la care se utilizează Galileo pentru a îmbunătăți eficiența recoltării prin agricultura de precizie și e absolut remarcabil nivelul de creștere a productivității care se obține. Fără îndoială, e o demonstrație practică a efectului de pârgheri și în alte domenii. Domnul Torvalds probabil că știe că am observat riscul ca Marea Britanie să devină țară terță a ajuns și pe biroul meu de câteva ori această posibilitate și sunt încântat că ce aud aici de la această comisie, din păcate, și la diverse alte niveluri, oamenii s-au crispat pe anumite propoziții, ceea ce a dus la o poziție absolut aiuristică la Galileu, ca oamenii să se retragă sau unii care riscă să pierdă o parte de imagine. Dacă domnule Toar, v-ați uitat și prin presa britanică, nu vă acuz dacă nu ați citit presa britanică, dar poate ați observat că există o propunere ca Marea Britanie să-și facă propria variantă de Galileo. Mi-ar plăcea foarte mult. Un alt lucru pe care încercăm să-l facem cu formularea legată cu formularea cu agențiile și la care s doamna Holmeier este să îndepărtăm de conceptul de mission creep. E ceva ce fac organizațiile birocratice și asumă mai multe sarcini, atât de ce trebuie să fie mai stricți în legătură cu ce facem aici. Apoi, cifrele sunt îngrozitoare dacă ne uităm la deșeurile spațiale Trebuie să vedem ca acel program să demareze adecvat. Cineva de la ITRE trebuie să aducă o justificare adecvată de ce vor să facă asta mai degrabă decât două rânduri într-un amendament, ceea ce e tot ce am văzut eu până acum. Și aveți perfectă dreptate în legătură cu serviciile în aval. Mulțumesc ce au spus raportorii din umbră și o să colaborez strâns pentru a avea un aviz cât mai eficace. Mulțumesc. Mulțumim. Calendarul Termenul limită pentru amendamente, marțea viitoare, 18 septembrie până la prânz, votul în Comisia pentru Buget fie pe 8, fie pe 9 octombrie și votul în ITRE pe 21 noiembrie. Punctul următor și întrucât intervențiile se tot lungesc aici, pe măsură ce avansăm, va trebui să vă rog să vorbiți mai pe scurt și la obiect. Da? Proiectul de regulament al Parlamentului European și Consiliului de a Orizont Europa și proiectul de decizie a Parlamentului European și Consiliului cu privire la înființarea programului de implementare pentru Orizont Europa. Raportor domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus, vă prezint două dosare prin programul de cercetare inovare Orizont Europa, regulamentul și decizia după cum știm cu toții și suntem de acord, cercetarea și inovarea sunt unele dintre prioritățile Uniunii. Uneori am spus că am vrea să fim uh, <clears throat> întotdeauna în uh, rol de pionierat, deși nu suntem întotdeauna. Orizon e unul dintre puținele programe care clar au permis să se spunem că trebuie să sprijinim financiar, Orizont 2020 a dovedit că este unul dintre programele de cel mai mare succes din Uniunea Europeană. Propunerea Comisiei pentru Orizont Europa este o evoluție și nu o revoluție, ca să citesc cum a spus ei. Vreau să subliniez că încă n-am ajuns ținta de 3% din PIB-ul UE investit în cercetare și dezvoltare ținta stabilită de șefii de stat și de care au uitat în noul orizont poate fi folosit pentru a atinge ținta împreună cu eforturile naționale ale statelor membre. Venem o tendință oarecum îngrijorătoare în statele membre de a reduce investițiile pentru inovare și cercetare în loc să mărească. Trebuie să renunțăm la acest prost obicei. În cele două proiecte de aviz o să găsiți poziția mea de a mări suma totală la 120 de miliarde de euro în prețurile curente de 2018. E o cifră pentru care să ne luptăm și alte comisii o să ceară și mai mult. E unul la care am precizat acest lucru în rezoluție. Pentru restul cifrelor din regulament aș propune doar să le traducem în procente ar facilita sarcina, cum am încercat să le ajustăm în ultima variantă de text. Comisia propune flexibilitate pentru întregul CFM să fie 50%, dar la orizont au dorit să limiteze dintr-un anumit motiv flexibilitatea la 10%. N-aici nu înțelegem de ce. Aș propune să ajustăm astfel încât programul să poată fi mărit la 15% sau cu 15%, dar să limităm o scădere la 5%, ceea ce ar corespunde modului în care prioritizăm programul pentru Uniune și ar l-ar apara și de incidente cum ar fi tăierile EFSI. După cum am spus mai devreme, la discuțiile Connecting Europe Facility am dorit să limităm la 30% mainstreaming-ul pentru schimbări climatice solicitat de Parlament și în decizie propun să schimbăm modul în care se adaptează programul de activitate. Propunerea este prin acte de punere în aplicare, dar cum stabilește reguli programul de activitate în legătură cu lucruri cu implicații bugetare semnificative, entitățile eligibile pentru participarea la finanțarea bugetului ECF și PAT ca să mă refer doar la două, credem că ar trebui să fie adaptate prin acte delegate mai degrabă. Și aștept contribuțiile dumneavoastră pentru a avea cel mai bun program posibil pentru cercetare și inovare în Europa. Mulțumesc! Mulțumim! Raportor din umbră, a, domnul Doci, dacă am înțeles bine. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe raportor care a prezentat proiectul de aviz. Mai întâi aș vrea să mă refer la aspectele bugetare. 94,1 miliarde de euro în următoarea propunere CFM. Noi trebuie să reamintim că Parlamentul European a dorit să vadă o creștere semnificativă. Dacă trebuie să calculăm și implicațiile Brexit, marile universități, cercetătorii britanici care au fost beneficiari majori, Horizon 2020, suma propusă de Comisia Europeană pentru viitorii șapte ani pentru Orizont Europa, pentru 27 state membre, reprezintă 50% creștere în comparație cu ponderea lor anterioară în Orizont 2020. În al doilea rând, în baza aspectelor bugetare pe care le avem, trebuie să subliniem că <clears throat> nu există pachete financiare pentru statele membre în Orizont Europa, programul de cercetare. Ca deputat care vine dintr-o țară care beneficiază de coeziune, vă rog să-mi permite să subliniez că cercetătorii din așa numitele noi state membre încă rămân în urmă în ce privește proiecte de succes în orizont 2020 am dorit să vedem eforturi sporite de a consolida participarea cercetătorilor din regiuni cu performanțe mai reduse în cercetare inovare. Trebuie să ne ocupăm de dezechilibru geografic în a avea acces la fonduri în aceste state membre, să facem propuneri de a mări ratele mai reduse în orizont 2020, să continuăm crearea de noi centre de excelență. În al treilea rând, unul dintre câștigătorii principale în ciclul de șapte ani care a început sau va începe în 2021, poate să fie inovarea care poate ajuta să menținem siguranța locurilor de muncă în Europa într-un mediu tehnologic în permanentă schimbare. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe cercetare și dezvoltare și inovare, pe capacitățile acestea din economia europeană pentru a putea să ne pregătim pentru provocările din viitor, cu cât putem câștiga mai mult și utiliza din cercetările europene în beneficiul tuturor statelor membre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Deutsch, pentru S și de domnul Howard. Um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Este binevenit raportul domnului Torvalds și aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a îl îmbunătăți și pentru a avea un bun raport, un bun aviz. Dacă sunteți la curent, veți ști că eu întotdeauna promovez uh, extinderea acestui program și mă bucură faptul că avizul oglindește opinia Parlamentului cu privire la felul în care ar trebui să se amplifice acest program. Nu sunt atâtea solicitări de fonduri cum ar trebui să fie în cadrul programului Orizont 2020. Câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez. Mulțumesc domnului Deutsch că am vorbit despre realitatea presupusă de Brexit. Sunt din Regatul Unit și nu vreau să vorbesc despre Brexit tot timpul, dar în ce privește acest program e inevitabil. Pentru că impactul său, impactul Brexitului este semnificativ. Eu sper să nu plecăm. Dar implicarea Regatului Unit ca țară terță contribuind la program în mod diferit față de cum contribuie acum, va fi în beneficiul Uniunii Europene, în mod semnificativ și în beneficiul programului. Cu toate acestea, dacă vor fi prea restrictive criteriile pentru accesul instituțiilor, subliniez în paranteză că institutele de cercetare din Regatul Unit sunt lider pe glob și prezența lor este în beneficiul tuturor celorlalți parteneri din program. Ei bine, dacă ați restricționa participarea britanicilor, ați reduce programul, ați reduce nivelul de excelență în cercetare, care trebuie să fie un criteriu pentru continuarea acestor programe și se uh, reduce și beneficiul economic implicit. Deci o abordare prea restrictivă ar fi în detrimentul nostru și trebuie să o evităm. Trebuie să ne asigurăm că nivelul de contribuții din țările terțe la acest program este raportat la autoritatea bugetară în mod regulat. În viitor, poate că Uh, europarlamentari, în lipsa informațiilor, nu vor lua deciziile adecvate cu privire la direcția de orientare. Întotdeauna trebuie să susținem cercetarea și știința, pentru că este o zonă care e întotdeauna subfinanțată în domeniile, în, în bugetele naționale. Dar nici noi nu putem progresa dacă nu progresează știința. Abia aștept să văd Uh, și voi analiza cu mare grijă amendamentele tehnice ale domnului Torvalds. Înțeleg de ce ați dorit să folosiți procentaje pentru a um, reflecta diferențele între programe, însă știu foarte bine că omul de rând uh, rezonează mai bine cu cifrele, cu sumele și nu cu, uh, cu procentajele. Deci eu cred că ar trebui să facem acest raport mai accesibil și pentru cititori. Mulțumesc! Nu mai avem mult timp la dispoziție. Comisia dorește să adauge ceva? Pe scurt, vă rog. Da, voi fi foarte succint. La procentajul acela de 10 sau 15%, cei 10% pe care i-am propus în temeiul juridic specific se referă la Uh, devierea pe care o propus, pro, poate propune Comisia în fiecare an în proiectul de buget. Cei 15% țin de acordul interinstituțional. Deci este vorba despre o posibilitate de deviere dată autorității bugetare. Deci sunt două noțiuni diferite, practic. Sunt de acord cu domnul Howarth. Noi, Comisia, preferăm să păstrăm sumele și nu procentele pe fiecare program, pentru că ni se pare că e mai ușor de înțeles așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Și pentru concluzii, uh, era să zic să terminați într-un minut. Doamna Holmeier nu e aici, nu știm ce mai voia să zică, deci are cuvântul domnul Torvalds. Mulțumesc! Domnule Deutsch, ne-am gândit la această problemă. Vedem că o parte din Europa avansează foarte rapid și o parte din Europa nu. Dacă este să analizăm raportul cu privire la regiunile rămase în urmă, cifrele sunt alarmante în anumite locuri. Dar nu putem să găsim o soluție prin a face rabat de la excelență trebuie să găsim alte metode și am discutat cu Comitetul Regiunilor pentru a găsi alte metode de a ajuta regiunile care au rămas în urmă să țină pasul. Mă voi bucura foarte mult să pot comunica cu dumneavoastră pe această temă, despre diferențele între regiunile dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. În ceea ce privește institutele de cercetare și universitățile britanice, da, într-adevăr avem o problemă aici, e o provocare. Uh, am pus procentele pentru că sunt mai ușor de tradus în cifre, dar pentru cei care sunt obsedați de cifre, putem să le oferim. Am depășit cu un minut timpul acordat de un minut, domnule președinte, asta este. Mulțumesc. Știți deja calendarul. Termenul limită pentru amendamente este 18 septembrie, la prânz și în comisie vom vota în 8 sau 9 octombrie și votul în ITRE va fi în 21 noiembrie. Am terminat și cu punctele 6 și 7. Politica de construcții, dar având în vedere că doamna Holmeier nu este aici, trebuie să încheiem ședința oricum, fiind ora 11. Voia să spună ceva, se pare că a transmis, cu privire la um, cererea de extindere a perioadei pentru luarea unei decizii privind JMO2 și proiectul, proiectul Your Office cu două săptămâni. Deci se solicită amânarea termenului limită cu două săptămâni. Deci asta voi aia să zică. Punctele 9, 10 și 11 se referă la voturile cu privire la uh, secțiunea 3 și alte secțiuni pentru bugetul 2019, dar nu există solicitări de transfer, așa că nu votăm. Încheiem reuniunea de comisie la timp și la reuniunea coordonatorilor va prezida președintele nostru, domnul Arcii. Vă mulțumesc!